Președintele, am să vă rog să luați loc. Meine sehr Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă urez bun venit. Redeschid uh, sesiunea. Primul punct de pe ordinea de, zi, de pe zi este dezbaterea referitoare la viitorul Uniunii Europene sub forma unei declarații a cancelarului federal al Republicii Austria, domnul Werner Feiner, Feynman, căruia îi urez bun venit. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi, domnule cancelar. Doamnelor și domnilor, la Consiliul European am văzut că este reprezentat în rândul nostru guvernul spaniol și asta de către colegul Inigo Mendes de Vigo. Bun venit, domnule ministru! Domnule cancelar, cancelar federal, vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele de a veni în Parlamentul European și de a dezbate astăzi cu deputații europeni referitor la viziunea noastră referitoare la viitorul Europei. În acest an 2013 suntem cu siguranță într-o etapă decisivă a politicii europene. În mod neîndoielnic, coeziunea popoarelor și statelor din comunitatea noastră, din comunitatea noastră de state și națiuni, este esențială pentru viitorul economic, ecologic, dar și monetar al nostru. Și asta într-o formă pe care nu mi-aș fi putut-o închipui și cred că nimeni nu ar fi putut să-și o închipuie în urmă cu câțiva ani. Dezbaterea Parlamentului uh, nostru cu membrii individuali ai Consiliului European în funcția lor uh, ca organism al Uniunii Europene și în același timp ca șef de stat al unui stat membru al Uniunii Europene este drept urmare de o foarte mare importanță. Repet, încă o dată, Tocmai din aceste motive vă sunt recunoscător pentru faptul că ați venit alături de noi pentru a căuta dialogul cu noi. Mi-aș dori ca mai mulți dintre colegii și colegele dumneavoastră din Consiliul European să își găsească calea înspre Strasburg și să discute cu deputații aleși de către popoarele europene în loc să facă declarații în calitate de ștef, șef de stat sau de guvern pe teritoriul unui alt uh, stat uh, referitor la viitorul Uniunii Europene. Are acum cuvântul domnul cancelar, domnul Feynman. Stimate domnule președinte, Stimate domnule președinte al Comisiei, mă bucur că ați găsit timpul să fiți alături de noi, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Pentru mine este o onoare deosebită să mă aflu alături de dumneavoastră și să pot duce o discuție